și bine ați venit la reuniunea Comisiei ITRE, prima reuniune după pauza de vară. Săptămâna trecută am avut o reuniune comună, totuși cu Comisia pentru Transporturi, de o oră și jumătate și acum începem munca noastră obișnuită și Sper că ați avut o vacanță plăcută și că acum sunteți înapoi în Parlament plin de energie. Vom avea peste o oră, vom avea sesiunea de voturi. Însă acum să vedem ordinea de zi. Dacă nimeni nu are nicio observație de făcut, ordinea de zi se poate considera ca fiind adoptată. Mulțumesc. Cât despre comunicările președinției, nimic special pentru azi. Dacă apare vreo știre, vă voi transmite înainte de vot, la oră, ă, peste oră. Punctul numărul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 18-19 iunie 2018. Dacă nimeni are nimic de obiectat până la sfârșitul reuniunii, se vor considera ca fiind adoptate. Și acum trecem la punctul numărul 4, și anume educația în era digitală, provocări, oportunități și lecții pentru elaborarea politicilor Uniunii Europene. Raportorul nostru e colegul Tomaș Deutsch. Însă, din nefericire, nu poate fi de față astăzi din cauza că avionul s-a întârziat. Deci va sosi, însă, din nefericire cu întârziere. Domnul Daly Andor va, uh, îl va înlocui pe raportor. Ca de obicei, uh, vor avea cuvântul toți raportorii din umbră care sunt de față sigur, așteptăm să sosească și uh, colegul Deutsch, însă vom începe totuși discuția și voi ruga pe uh, colegul Deli să prezinte poziția raportorului. Vă rog. Mulțumesc, domnule uh, președinte, spune domnul Deli. După cum spuneați, le înlocuiesc pe domnul Doci și voi citi notele în ce privește proiectul său de, de aviz și voi continua în limba maghiară. Véleményemben többek között arra szeretném felhívni a figyelmet. Așadar, aș atrage atenția asupra faptului că digitalizarea educației este necesară pentru ca Uniunea Europeană să poată fi o câștigătoare a digitalizării. Cât despre planul de acțiune al Comisiei Europene pentru Digitalizare, um, Există, cum spune Comisia, uh, oportunități uriașe de a îmbunătăți educația, competiția, concurența globală este uh, din ce în ce mai uh, dură și noi trebuie să reorganizăm și educația și economia Ehm, scopul sistemului educațional e de a îmbunătăți ehm, resursele umane ale Uniunii Europene să pregătească de asemenea elevii și studenții ehm, să se adapteze mai rapid la schimbări și de altfel toate persoanele trebuie să urmeze un proces de învățare de-a lungul întregii vieți. Vrem să le încurajăm să participe activ la acest proces de digitalizare. În uh, document se subliniază că digitalizarea are un efect uh, dublu în educație. Pe de o parte, cei care ies din sistemul de educație trebuie să fie, fie pregătiți pentru o lume din ce în ce mai digitalizată, trebuie să îi pregătim uh, pentru învățarea de-a lungul întregii vieți. Pe de altă parte, pentru ca toate acestea să funcționeze, transformările digitale trebuie puse în aplicare în însuși sistemul educațional în ce privește guvernanța sistemelor de educație și aceasta trebuie să fie eficientizată prin intermediul digitalizării. După cum am menționat, uh, din ce în ce mai multe locuri de muncă vor cere cunoștințe digitale pe viitor, de aceea uh, competențele legate de digitalizare trebuie îmbunătățite și acest aspect va deveni din ce în ce mai important pe viitor. Uh, apoi trebuie să determinăm un nivel, care este un nivel minim de cunoștințe și competențe digitale și toți uh, cetățenii care um, urmează un uh, sistem de educație sau altul, trebuie să aibă un asemenea nivel și uh, bazându-ne pe un set de criterii minime putem construi un sistem educațional digitalizat și apoi un sistem de educație personal digitalizat devine din ce în ce mai important, trebuie susținut la nivel metodologic, Trebuie ca sistemul educațional să fie mai corect, mai echilibrat, ceea ce va avea uh, un efect și asupra uh, profesiunii de dascăl, ca să spun așa. Uh, formarea la nivel formal și informal trebuie să fie pusă la dispoziție pentru profesori. Uh, trebuie să acționăm la nivel sistematic și uh, apoi subliniez și riscurile legate de mm, datele personale și nevoia de a le proteja mai bine. Uh, Apoi, la muncă, în universul muncii de asemenea, trebuie să punem mai mult accentul pe resursele digitale, e nevoie și de resurse în acest sens, trebuie încurajate investițiile în educație. Cât despre mediul socioeconomic al educației, spun că avem nevoie de crearea de parteneriate și să ne și bazăm pe cele existente deja, pentru că astfel putem îmbunătăți situația întregii societăți. Raportul de asemenea vrea să adauge la finalul notelor sale pe care vi le transmit aici că din cauza limitărilor impuse de formatul avizului nu a ă, putut să pună pe hârtie tot ceea ce ar, ar fi intenționat, însă ă, a profitat de ocazie să depună în amendamente și așteaptă cu interes acum comentariile colegilor. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, uh, domnule Deli, pentru prezentare. Acum raportoare din umbră, în numele grupului socialiștilor, ar fi doamna Griffin, da, o va locui domnul Zorinio. Mulțumesc, domnule președinte. Raportoarea din umbră, doamna Griffin, uh, vă rog să scuzați că nu poate să vină astăzi, dar m-a rugat să vă transmit poziția sa, poziție cu care sunt de acord. În primul rând, uh, doamna Griffin mulțumește raportorului pentru un document care crede, doamna, merge pe calea cea bună și uh, comunicarea Comisiei Europene privitoare la planul de acțiune digital este una pozitivă. E un raport care poate fi uh, un plus pentru a îmbunătăți respectivul plan de acțiune și, cu siguranță, în viitor apropiat, uh, noile competențe digitale vor fi fundamentale pentru uh, viața cetățenilor noștri în general și viața profesională în special. Deci e important ca aceste noi competențe digitale fundamentale pentru viața noastră să fie uh, mai bine integrate. Trebuie să garantăm egalitatea accesului la ele tuturor cetățenilor, mai ales celor mai vulnerabili. Să încurajăm pe cei care se simt uh, marginalizați, care simt că nu pot participa. Uh, formarea, recalificarea vor fi elemente cheie în această nouă epocă digitală, că cine nu dispune de aceste competențe digitale trebuie să treacă printr-un proces de recalificare. Trebuie să ne gândim la un nou, uh, un nou proces de formare pentru acești lucrători, că nu trebuie să discriminăm pe nimeni din cauza vârstei sau uh, uh, sexului. Deci subliniem importanța de a include pe toți, să existe un acces echitabil la educație, pentru că asta e foarte important pentru ocupare pe viitor. Toți vor trebui să dispună de competențele digitale necesare pentru noua piața muncii noi, în primul rând, apoi uh, copiii noștri, colaboratorii, toată lumea, în fine. Însă uh, aici avem și o problemă de procedură uh, subliniată de doamna Griffin. E, se elaborează avizul, se depun amendamente, însă Comisia nu a fost informată în legătură cu raportul din propria inițiativă a Comisiei pentru Cultură, care este comisia responsabilă pe fond. Deci, uh, Domnule președinte, avem doar două, la, două zile la dispoziție înainte de a expira termenul pentru depunerea amendamentelor, așadar sperăm că se va ține cont și de contribuțiile noastre în principalul text referitor la această temă și sperăm ca amendamentele noastre să poată sublinia aspectele la care noi ținem, pentru că nu noi suntem comisia principală. Mulțumesc, președintele. Mulțumim. Acum în numele ALDE. Uh, doamna Nachtigal va înlocui pe doamna Ponset. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna Scher, încă nu uh, poate sosi din nefericire, așadar m-a rugat să vă transmit următoarele. În primul rând, uh, lumea este într-o schimbare mai rapidă decât oricând, transformarea digitală aduce cu ea o revoluție fără precedent în uh, societate, industrie, tehnologiile digitale ne schimbă munca și viața ca niciodată până acum. Aici educația și formarea au un rol din ce în ce mai important pentru ca uh, forța de muncă să capete noi competențe. Uh, suntem de acord cu raportorul uh, în sensul că educația și formarea reprezintă investițiile cele mai importante pe viitor uh, și din ce în ce mai mult trebuie pus accentul pe învățarea de lungul întregii vieți. Tehnologiile digitale îmbogățesc educația, oferă noi oportunități uh, și aduc din ce în ce mai multe informații ca și un set uh, foarte extins de re, uh, resurse și uh, instrumente. Accesul la date este foarte important astfel. Uh, datele deschise nu reprezintă doar o resursă educațională, ci permit și dezvoltarea științei. Însă accesul la aceste șanse oferite de tehnologie depinde de infrastructuri și pentru asta e nevoie de uh, o conectivitate de mare calitate și accesibilă. Avem facilitatea conectarea Europei și este foarte importantă pentru a furniza infrastructura fizică pentru rețele lași de mare capacitate și trebuie subliniat acest aspect. Un alt punct important e legătura între educație și ocupare cooperarea între universități și mediul de afaceri trebuie îmbunătățită Uh, programe de ucenicie, de formare, cum ar fi uh, oportunitatea digitală, inițiative finanțate prin programul Orizont 2020 și puse în aplicare prin Erasmus+. Toate acestea sunt instrumente importante pentru ca să se uh, dobândească noi cunoștințe în domeniul TIC. Și apoi competențele antreprenoriale trebuie stimulate în acest context, Institutul European pentru Inovare și Tehnologie oferă uh, o serie întreagă de comunități uh, ale inovării și cunoștințelor care pot juca un rol uh, foarte important. Trebuie să subliniem cât de importante sunt programele, așa numite programe incubator în uh, universitățile europene, să ne amintim că capitalul uman este cel mai uh, important pentru economia Uniunii Europene, cunoștințele digitale, alfabetizarea digitală sunt uh, de acum o adevărată necesitate. Vă mulțumesc! Thank you very much, madam. Vă mulțumesc foarte mult! Dorește cineva din partea ICR să ia cuvântul? Nu, în acest caz mergem mai departe. În numele verzilor, la cuvântul colegului Benedict Iavol. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, raportorului pentru activitate. Doresc să menționez doar patru chestiuni suplimentare care mie mi se par esențiale pentru a avea o societate digitală atât echitabilă cât și competitivă. Doresc în primul rând să aduc în discuție problema necesității susținerii educaționale a forței de muncă când vine vorba de tranziția către noi poziții și roluri în societate. Pe piața muncii se transformă într-un ritm accelerat, după cum a spus și reprezentantul raportorului și cred că este esențial să oferim susținere adecvată forței de muncă pentru ca oamenii să se poată adapta la aceste schimbări rapide și la această piață a muncii în plină schimbare digitală. În al doilea rând, doresc să vorbesc despre accesul egal la oportunitățile digitale. Nu este vorba doar de acces din punct de vedere tehnic, Există diferențe majore între regiuni și între statele membre când vine vorba de accesul la rețele, când vine vorba de diferențe de viteză între regiuni și așa mai departe. Dar și nivelul de cunoștință diferă în legătură cu posibilitatea de a participa activ în epoca digitală. Și trebuie să avem o abordare specială pentru a avea același nivel de conectivitate și cunoștințe similare pentru toată lumea. Al treilea punct pe care doresc să-l aduc în discuție este că atunci când ne referim la societatea digitală și la piața digitală, în general ne referim la probleme de natură tehnică, la software, la conectivitate și poate trebuie să ne gândim și la cunoștințele oamenilor și cum să folosească toate dispozitivele pe care le punem la dispoziție, dar cred că este esențial și să uh, educăm societatea prin felul în care pot fi utilizate oportunitățile digitale pentru a participa la viața politică, pentru a-și exercita dreptul la liberă exprimare și alte drepturi fundamentale. Și nu în ultimul rând, doresc să mai menționez o chestiune și anume protecția datelor, securitatea, siguranța internetului și a mediei sociale, și cred că aceste aspecte ar trebui subliniate de la o vârstă foarte timpurie, cred că elevii ar trebui să fie educați de mici, cum să aibă o viață sigură în epoca digitală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea numele verzilor și acum îi voi da cuvântul următorului vorbitor de pe lista mea, reprezentantul GUE, doamna Matias, să aveți cuvântul. Doamna Matias? Cred că era de față, acum câteva minute. Se pare că m-am înșelat în acest caz. Mergem mai departe. Îi dau cuvântul doamnei Toia. Benvenuto la ripresa anche a lei. Mulțumesc, domnule președinte și câteva observații subcinte. Fac și eu uh, referire la problema de procedură la care s-a referit colegul Sorinio, că e posibil, într-adevăr, să se creeze o anumită confuzie. În ce privește observațiile noastre, am ascultat uh, prezentarea făcută de colegul care l-a înlocuit pe raportor și vreau să spun uh, un lucru previtor la rolul serviciilor publice digitale, uh, o temă care are relevanță pentru lumea uh, în universul muncii, al formării. Eu cred că cu digitalizarea trebuie să atragem uh, atenția că digitalizarea serviciilor publice oferă și servicii, nu e vorba doar informații, sunt servicii pentru cetățeni, deci e vorba și de muncă, dar e vorba și de conștientizare, conștientizarea cetățenilor că pot utiliza aceste servicii publice digitalizate, foarte importante, dar care, din păcate, încă nu s-au, s bucurat de atenția necesară. Deci, a sublinia asta și, în al doilea rând, să extindem acest aspect. Digitalizarea, care astăzi influențează întreaga noastră viață, inclusiv democrația și calitatea acesteia, deci digitalizarea cere să se schimbe și formarea. Deci încă de la începutul școlarizării, în, pentru întreaga durata vieții, dar există o problemă de aducere la zi în continuă. Nu e vorba că ai învățat un lucru odată pentru totdeauna. Nu, trebuie aduse la zi cunoștințele pentru cei care trebuie să învețe cultura digitală, tehnologiile digitale, pentru cei care trebuie să le predea. Deci să subliniem că și sistemele de formare, sistemele de școlarizare trebuie să-și aducă la zi în continuu cunoștințele și majoritatea muncii are loc afară, că unii spun că platformele, comunitățile digitale ar trebui să joace chiar un rol de formare, mai ales faptul că competența tehnică trebuie însoțită de o conștientizare, să se știe ce înseamnă aceste instrumente care trebuie folosite. Deci să insistăm și asupra rolului acestor platforme și comunități digitale. Și încă observație pe care o voi comunica raportului când vorbește despre coloana vertebrală acestui sistem. Uh, vorbește de lucruri diferite, cred eu. Că una e să spunem că coloana vertebrală e banda largă și alta să spunem că e inteligența artificială și cibersecuritatea, că asta nu reprezintă o coloană vertebrală, ci domenii foarte specializate pentru care ai nevoie de studii, de logică și așa mai departe. Și cred că cumva se face o confuzie. Dar în rest, la fel ca ceilalți colegi, voi depune și eu amendamente. Mulțumesc! thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci dau cuvântul doamnei Ferrariu din partea Comisiei Europene, din partea DG Educație, Tineret, Sport și Cultură. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru sugestii și păreri. Sunt foarte relevante la subiect și ne bucură. Doresc să subliniez un singur lucru, și anume faptul că abilitățile digitale nu sunt importante doar pentru uh, viața de zi cu zi și uh, piața muncii din viitor, ci pentru cea de astăzi. Nu se poate realiza nimic fără o prezență digitală, deci este important să luăm măsuri acum. Evident că abilitățile digitale fac parte din competențele cheie ale educației pe parcursul întregii vieți și chiar dacă ne concentrăm pe educația primară și secundară și pe educația universitară, recunoaștem și importanța formării pe parcursul întregii vieți și necesitatea de a obține abilități noi și de a obține abilități mai bune pe parcursul întregii vieți. Competențe digitale sunt importante pentru participarea în viața politică și pentru participarea democratică, deci trebuie să ne gândim și rolul pe care joacă tehnologiile digitale când vine vorba de participarea în, deci- în general și de statutul nostru ca cetățeni. Și, evident, sunt importante și pentru serviciile publice. Alte două lucruri pe care doresc să le menționez. În primul rând, considerăm competențe digitale drept un set foarte extins de care trebuie să dispună toată lumea în acest moment al vieților, dar de asemenea trebuie să ne concentrăm și pe cunoștințe specializate din domeniul digital. Nu este vorba doar de competențe care țin de dezvoltare software. Acum, a fi competent din punct de vedere digital și foarte competent înseamnă a deține cunoștințe avansate care se pot aplica în multe domenii, nu doar când vine vorba de dezvoltare software și informatică, poate vorba de analiști digital, de artiști digital și așa mai departe. Evident și că educația digitală este un punct critic. Foarte multe state, foarte multe ministere ale învățământului pun aplicare reforme în acest moment pentru a ține pas cu, pasul cu societatea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și pentru prezentarea pe care a ținut-o numele Comisiei Europene. Și acum îi dau cuvântul colegului Deli, care vorbește în numele raportorului. Cred că noi uh, acum suntem cu toți înlocuitori, înlocuitori, deci un sistem de reprezentare destul de complex. Uh, pentru a trage concluzia cumva în numele domnului Deutsch, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și evident că abia așteptăm să colaborăm în viitor pentru a găsi un compromis pentru toate aceste propuneri. Mulțumesc! Educație, tineret, sport, cultură, toate sunt subiecte foarte importante pentru noi poate nu sunt neapărat responsabilitățile Parlamentului European, dar pe de altă parte este foarte important să cunoaștem aceste domenii și să putem influența situația din Uniunea Europeană. Deci vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Și acum, termenul limită pentru amendamente este 5 septembrie 2018, votul pe 9 octombrie și votul în uh, Comisia Principală pe 20 noiembrie 2018. Am încheiat punctul 4 și trecem acum la punctul 5. Reducerea impactului anumitor produse din material plastic asupra mediului. Doresc să discutăm proiectul de aviz și dau cuvântul doamnei Barbara Capel, care este raportorul. Dar înainte de aceasta, doresc să spun că inițiativa dorește să uh, ducă la reducerea deșeurilor marine din plastic de unică folosință și a echipamentelor de pescuit care conțin plastic, prin propunerea de noi măsuri alături de cele propuse prin strategia europeană privind materialele plastice. Înainte de vacanță, raportoarea ne-a prezentat proiectul de opinie pentru a putea să adoptăm cât mai rapid, pentru a lăsa suficient timp Comisiei Envy să ducă la cap negocierile cu Consiliul înainte de finalul um, mandatului. Acum dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de o propunere de directivă privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Este o propunere foarte importantă pentru că anual peste 500 de uh, milioane de tone de material plastic ajung în mări și oceane și afectează ecosistemele. Uh, este o problemă pentru pescuit, pentru navigatori. 18 din uh, cele 20 de state care produc cea mai mare poluare sunt uh, țări uh, emergente, inclusiv China, dar și țări subdezvoltate. Peste 80% dintre deșeuri provin din cele 20 de țări. Din fericire, niciunul din aceste state nu este stat membru al Uniunii Europene. Deci, poluarea mărilor necesită o abordare globală în cadrul G20, OCDE, dar uh, și în organismele de specialitate pentru calitatea apelor, mărilor și oceanelor este nevoie de o economie circulară care să se impună pe plan global, pentru că um, în Statele Unite doar 10% însemnat reducerea de materiale plastic poluante, în timp ce în Uniunea Europeană s-a ajuns la o reducere de 30%. Noi ne propunem o reducere până la 55% a deșeurilor de plastic până în anul 2030. Oricum, pungile de plastic de unică folosință pot fi reduse substanțial încă la nivelul anului 2019. Înainte de acest aviz a fost elaborat un studiu în care au fost definite uh, produsele din material plastic de unică folosință, de la pungi de plastic, dar și țigarete, uh, diverse paie din plastic. De fapt, 70% din deșeurile care ajung în mări și oceane sunt asemenea produse de plastic de unică folosință. Noi sperăm să reducem cantitatea acestor materiale plastice la jumătate până în anul 2030. Dar trebuie să ținem seama și de costurile pentru curățarea mărilor și oceanelor. Trebuie să fie luate și uh, măsuri uh, legate de designul produselor, astfel încât uh, capacele sticlelor să nu mai fie din material plastic. Întreprinderile din acest punct de vedere se află în fața unei eh, mari provocări, vor avea costuri de cercetare suplimentare și eh, consumatorii eh, vor avea unele neplăceri pe care le vor întâmpina, inclusiv în domeniul pescuitului pot să apară probleme. Nu știm exact care va fi până la urmă povara totală asupra consumatorului. Trebuie să ne gândim că demersurile noastre trebuie să fie proporționale, pentru că majoritatea ă, celor 50 de mii de întreprinderi care lucrează în ă, producția de ă, sticle de plastic de pildă sunt IMM-uri Intrarea în vigoare a ă, unei propuneri care să interzică aceste produse trebuie să ă, se bazeze și pe un studiu de impact și nu dispunem în clipa de față de efectele cantitative. De asemenea, ă, trebuie să fie elaborate standarde mai severe pentru produsele care riscă să ajungă în mare și care constituie deșeuri. 250 de milioane de euro sunt uh, prevăzuți pentru strategiile uh, de cercetare în domeniul materialului plastic până în anul 2020. Trebuie să avem o linie de finanțare și în viitorul cadru financiar multianual trebuie să uh, putem crea 30 de mii de noi locuri de muncă în cadrul uh, tehnologiilor inovatoare în acest domeniu. De asemenea, trebuie conștientizată la nivelul cetățeanului nevoia de a nu mai uh, produce atâtea deșeuri din plastic am făcut o serie de propuneri suplimentare față de propunerea comisiei și sper că împreună cu raportorii din umbră să putem uh, coordona amendamentele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum, uh, doamna Spera, din partea PPE. Vă mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, propunerea merge în direcția potrivită. Chiar dacă mare parte din deșeuri nu au ca origine Uniunea Europeană, știm că nu există niciun plan B pentru salvarea mediului și trebuie să facem tot ce putem. Cu toate acestea, sunt de părere că orice politică eficientă trebuie să echilibreze cei trei E, și anume participarea oamenilor, ingineria și punerea în aplicare, în primul rând, trebuie să educăm uh, consumatorii, ducând la o mai mare conștientizare privind problema pe care încercăm să o rezolvăm. Cum am putea oare să obținem o schimbare în comportamentul uh, utilizatorilor privind plasticul de unică folosință? Cred că voi da aici un exemplu personal. Am dus o campanie pe tema plasticului de unică folosință pentru a la mai mare conștientizare în cadrul școlilor și doresc să le mulțumesc din nou colegilor mei că au luat parte la această inițiativă. Sunt foarte mândră și onorată că m-am bucurat și de susținerea vicepreședintelui Katainen. Cred că trebuie să venim cu propuneri care să contribuie la competitivitatea afacerilor noastre. Este important mai ales să introducem în discuția noastră dezbate privind noi soluții. Există și instrumente specifice de care ne putem folosi, cum ar fi Horizon Europe, program care poate ajuta în acest sector, precum și noul program Invest EU, care poate să ofere finanțare pentru a susține economia circulară. Doresc să ofer doar câteva cifre. În Grecia, țara mea natală, avem 3, aproximativ 300 de IMM-uri care produc plastic de unică folosință și ele caută să folosească drept materie primă plastic reciclat. În același timp, în Grecia reciclăm doar 8% din plasticul de unică folosință. Și, în ultimul rând, trebuie să vedem unde putem pune în aplicare politicile pentru a nu, atinge scopurile. De aceea nu sunt de acord uh, cu tehnologia folosită de comisie doresc să propun o prevedere specifică privind insulele și zonele de coastă, deoarece ele sunt cel mai grav afectate. În concluzie, doresc să spun că este important să schimbăm uh, comportamentul consumatorilor și să uh, ținem legătura cu autoritățile locale și regionale, să implementăm strategia privind plasticul de unică folosință și să pregătim IMM-urile să reducă uh, generarea de deșeuri și abia aștept să văd cum, va, cum se va desfășura colaborarea cu colegii mei. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și acum, în numele ALDE, îi dau cuvântul domnului Telicca, care îl locuiește pe colegul nostru. Ce scuze pentru absența colegului. Îi voi da citire scrisorii. Mulțumesc raportoarei pentru activitate și ne aflăm în fața unei sarcini uh, dificile. Poluarea cu material plastic este semnificativă uh, acționăm destul de târziu, dar sperăm ca și lumea afacerilor, consumatorii și uh, legiuitorii să se implice mai mult în combaterea acestui tip de deșeuri pentru a putea, în cadrul așa numitului pachet al deșeurilor, să producem acum o schimbare semnificativă pentru a diminua poluarea în uh, zona marină și, în general, uh, poluarea uh, peisajului european. Nu știu dacă, până la urmă, suntem pe calea cea bună în abordarea unei probleme atât de spinoase. Eu Uh, cred că ar trebui să ne axăm propunerea pe trei categorii principale. Uh, în ce privește uh, ambalajele pentru băuturi, este posibilă reciclarea anumitor tipuri de asemenea ambalaje. Eu mă întreb care ar putea să fie consecințele legale pentru stabilirea de uh, noi obiective, uh, pentru că uh, trebuie să existe și puncte de colectare până la urmă pentru aceste tipuri de ambalaj. Dar poate că nu ar trebui să avem neapărat o abordare legată de produse. Ar trebui să ne concentrăm și pe uh, alte tipuri de uh, produse de plastic uh, din polimeri. De asemenea, trebuie să ne gândim care este uh, responsabilitatea noastră în ce privește pachetul deșeurilor pentru că uh, ar trebui să avem formulări mai clare, nu să introducem măsuri suplimentare și să nu stabilim un cadru foarte clar de responsabilități. Sunt convins că și consumatorii trebuie să joace un rol mai important în acest ciclu. După aceea, în directiva de specialitate, trebuie să existe și măsuri de prevenție care sunt mai importante decât administrarea deșeurilor. Trebuie să existe campanii de informare. Apreciez activitatea Parlamentului European, al statelor membre și proiectele voluntare care au fost lansate noi sperăm ca și susținerea noastră să se poată baza uh, pe un sprijin larg din partea cetățenilor pentru a putea să producem o schimbare. Nu trebuie să eșuăm. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Thank you, Kogis, for your Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru observațiile dumneavoastră din partea GUE. Domnul Benito Ziluaga. Vale, muchas gracias, señor presidente. Eh, aunque en la cuestión de los... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Chiar dacă deja s-a făcut foarte mult rău când vine vorba de plastic, este foarte bine că, în sfârșit, Comisia Europeană abordează această problemă cu o propunere legislativă. Până la urmă, trebuie să prevenim contaminarea mediului marin cu plastic. Ce 10 produse de unică folosință care se întâlnesc uh, cel mai des uh, în oceanele noastre reprezintă un bun punct de pornire pentru a lua măsuri, dar noi trebuie să ne limităm doar la măsuri uh, de formă. Ar trebui de asemenea să întărim propunerea Să nu uităm că în ultimul uh, proiect de opinie se slăbește această poziție. Doresc să aduc în discuție trei lucruri care cred că ar putea fi întărite. În primul rând, să subliniem mai mult utilizarea și refolosirea produselor de plastic pentru prin atingerea de obiective privind reducerea, cons- reducerea consumului de produse plastic folosite pentru uh, băuturi și alimente. De asemenea, să folosim mai mult produse biodegradabile, dar să fim atenți la cele care au un efect asemănător cu cel plasticul tradițional asupra mediului. Și în ultimul rând, este logica în ziua de astăzi până și bananele să fie ambalate, deci să fim atenți la acest lucru. Cred că este fundamental să acționăm asupra producătorilor de asemenea. Producătorii să suporte costurile colectării și refolosirii plasticului, deoarece, în urmă, este vorba de a ne adresa celor care produc cea mai mare poluare. Pe noi ne-a interesat aceste propuneri de amendament și sperăm să avem o dezbatere cât mai fructuoasă. Mulțumesc mult! Uh, thank you very much, colleague. Mulțumesc foarte mult, stimate colegi. Domnul Zorinio, din partea grupului SD. Domnul pessoal, Sr. Presidente, queria dizer que tenho trabalhado neste... Mulțumesc, domnule președinte. São Itret, que sou membro da, da eh, de deixar algumas... Da, m-am ocupat de problema asta și la Comisia Envi și, și la ITRE, cum și fac astăzi, și deci doream să ofer o reacție la adresa raportoarei. E o temă foarte importantă și trebuie să facem și o campanie de informare, de sensibilizare uh, foarte insistentă, incisivă, ca să ne adresăm tuturor cetățenilor europene. Trebuie să profităm de ocazia asta și trebuie să încurajăm uh, să se reutilizeze, să se recicleze, să se reutilizeze cât mai mult produsele acestea din plastic și să se modifice uh, întregul model economic până la urmă, care stă la baza uh, creierii acestor adevărate continente sau măcar insule de plastic pe oceanele noastre. Și e pentru noi o provocare foarte importantă. Noi putem să asumăm aici un rol de lider și trebuie să dăm dovadă de inventivitate, să îmbunătățim uh, modul în care pescuim noi, uh, să introducem inovații în uh, utilajul de pescuit, să avem obiective care să fie transparente, să, fie, să poată fi puse în practică. Deci, repet, e important să sensibilizăm populația uh, la adresa acestei teme și să uh, întreaga societate să-și modifice comportamentul uh, pentru reducerea plasticului și urez succes raportarei. Mulțumesc! Deci, înțeleg că este foarte important să fii membru ambelor comisii, Envi și ITRE, și eu am făcut parte din aceste două comisii. Discuțiile sunt ușor diferite în cele două comisii. Trecem acum la punctul de vedere al Comisiei Europene, domnul Hugo Șade, din Direcția Generală ENVI. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o plăcere să fie prezent. Mulțumesc și doamnei raportor pentru proiectul de aviz este o contribuție importantă la dezbaterea care are loc în mai multe comisii de specialitate ale Parlamentului European și sper că vom putea elabora o legislație foarte ambițioasă. Comisia în clipa de față ascultă punctele de vedere, ascultă argumentele și sugestiile care sunt făcute. Oricum, avem și noi câteva considerente preliminarii um, în legătură cu comentariile care au fost făcute de către eurodeputați și astăzi. Ne face plăcere să observăm că există o amplă susținere pentru um, a, a propune o cotă substanțială de reducere a plasticului de unică folosință și înțelegem că și raportoarea își dorește o abordare globală de combatere a poluării cu material plastic. Știm că și în Asia și în uh, alte uh, locuri din afara Europei există mm, puternic fenomen de poluare. De aceea este nevoie de o abordare globală a strategiei vis-a-vis -vis de materialul plastic este nevoie ca Europa să își uh, rezolve propriile probleme din acest punct de vedere, pentru că um, există un grad ridicat de poluare care este produs și de către consumatorii europeni. Și uh, vicepreședintele Comisiei Timmermans a spus că dacă noi ne dorim rezolvarea problemei, trebuie de asemenea să contribuim la soluționarea ei. Ținând seama de observațiile care au fost făcute astăzi în comisie, cred că este important să subliniem uh, că noi am propus deja o uh, marcare pentru o, un număr limitat de produse Uh, inclusiv în legătură cu uh, obiecte sanitare, dar uh, nu ne dorim până la urmă o fragmentare a pieții. Trebuie să existe o abordare generalizată. Trebuie să fie însă clar și inteligibil pentru consumatorii din întreaga Europa modul în care sunt marcate. Iar trebuie să știți că nu putem, printr-un act de implementare, să uh, impunem o asemenea regulă generalizată. Este o mm, propunere îngrijorătoare pentru că anumite produse ele sunt compuse din plastic uh, care uh, determină până la urmă um, să uh, nu poată fi colectate, sortat. Cred că trebuie să ne gândim și la aspectul de biodegradabilitate și în articolul 15 uh, există o prevedere care ar trebui să fie abordată uh, într-un context generalizat. Iar campaniile de conștientizare sigur că sunt importante, dar trebuie să ne gândim și la uh, studiul de impact care a fost elaborat. Unele asemenea campanii de conștientizare sunt doar complementare, nu pot singure să rezolve problema. Domnule președinte, acestea ar fi comentariile mele și vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Doamnă raportor, Barbara, mulțumesc raportorilor din umbră pentru sugestiile importante. Este clar că este un subiect de importanță globală și uh, industria și mai ales IMM-urile trebuie să dispună de timpul necesar pentru a găsi alternativă la produsele de plastic existente și de asemenea pentru o armonizare a demersurilor pe plan european, deși în mod ideal ar fi nevoie de o armonizare pe plan global. După cum am mai spus deja, în primul rând, IMM-urile uh, activează în industria de producție de uh, ambalaje plast, din plastic. Și această campanie de conștientizare uh, va avea uh, șanse de reușită doar dacă stabilim niște obiective durabile care să fie transpuse în practică. Și cred că asta uh, uh, va fi și în atenția întâlnirii cu raportorii din umbră. Termenele sunt scurte. Mâine este termenul limită pentru depunerea de amendamente și pe 24 septembrie vom avea votul în comisie. Deci va trebui să progresăm foarte repede și Sper ca toți colegii să înțeleagă că suntem în criză de timp și va fi nevoie de un input bine structurat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile și de asemenea, pentru că ați schițat deja foaia de parcurs. 6 septembrie, termenul limită de depunere a amendamentelor. Acum încheiem dezbaterea pe marginea punctului număr 5. Vom trece imediat la voturi. Peste un minut Sper ca toți membrii să fie prezenți în sală, pentru că acum încă nu sunt prezenți în sală toți. Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi, pentru cei care au susținut acum, doamnelor și domnilor, vă urez bun venit uh, în comisia noastră, ITRE. Probabil că unii dintre dumneavoastră știu că miercurea trecută am avut o reuniune comună cu Comisia pentru Transporturi pe tema facilității conectarea Europei. A durat o oră și jumătate. Asta este prima reuniune normală a noastră a Comisiei ITRE după vacanță. Și sunt convins că vă face plăcere că v-ați întors la Parlamentul European. Ne așteaptă o activitate intensă. Avem, ne-a mai, ne mai rămas practic o jumătate de an de muncă și ce a trebuit noi să facem în această jumătate de an în Comisia ITRE uh, e să ne vedem serios de treabă, că suntem cea mai ocupată comisie. Acum patru ani de zile ați făcut o alegere excelentă și anume cea de a deveni membri ai Comisiei ITRE. Noi avem 18 dosare legislative în negocieri cu Consiliul, 18 spuneam, și două triloguri pentru fiecare act legislativ înseamnă 36 de reuniuni de negociere. Deci două reuniuni pentru fiecare propunere, însă pentru unele dosare vom avea și câte patru reuniuni. Probabil, de exemplu, pentru agenda digitală sau uh, programul cadru, cu siguranță. Deci ă, avem încă multă muncă de făcut. Avem 11 propuneri legislative în pregătire în comisia noastră, deci încă nu sunt gata. 7 sunt în negociere cu Consiliul și 11 în pregătire la Comisia ITRE. Deci, din nou, felicitări! toți raportorii și raportorii din umbră și subsemnatul, suntem uh, implicați în toate negocierile și văd că sunteți mulțumiți, citesc asta pe chipurile voastre și îmi face mare plăcere și acum haideți să începem munca asta cu sesiunea de voturi și poate facem un test la început, deci test electronic, am deschis votul, deci este un, un test Votul electronic s-a deschis. The vote is closed. Acum votul s-a închis. Și avem o majoritate, avem și quorum pentru uh, a ne putea desfășura votul și avem patru propuneri uh, care trebuie supuse la vot. Avem uh, două voturi. Uh, avem un vot privitor la evaluarea tehnologiilor medicale. Raportoarea este doamna Wiering. Avem și COP24, raportor sunt chiar eu. Acestea au fost amânate de la reuniunea din iulie, au fost amânate pentru azi și vreau să vă informez că prima parte a acestei evaluări a tehnologiilor medicale a fost votată pe 10 iulie și practic reluăm votul de la amendamentul 133 încolo. Deci reîncepem de la 133, care restul a fost votat în iunie. Raportorul de la MV a fost informat în legătură cu rezultatul acesta parțial al votului sau raportorii au fost informați și au uh, ținut cont de această informație foarte importantă. Deci, din punct de vedere procedural, stăm foarte bine. Așadar, haideți să trecem la punctul numărul 6. Spuneam că e vorba de uh, această evaluare a uh, tehnologiei și avem amendamentul 133. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Acum 134 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 25, vot electronic, pentru că nu e o majoritate clară aici. Vot uh, electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 20. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm cu vot electronic. Votul s-a închis. Se respinge. E foarte dificil să numărăm voturile pentru că sunt multe locuri libere și nu văd exact cine votează. 136 pentru, împotriva, abține, se acceptă 137 pentru, împotriva, abține, se acceptă 138 pentru, împotriva, abține, se adoptă 139 pentru, împotriva, mă rog, se respinge 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 26 pentru se adoptă, 142 pentru împotrivă. Haideți că verificăm la 142, am deschis votul electronic. Votul s-a închis. Se adoptă. 143 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 27, vot electronic. 27, deci votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm, votul electronic s-a deschis, 146. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul 28 pentru, împotrivă. Nu, haideți că verificăm și acesta prin vot electronic. Votul s-a deschis. Deci compromisul 28. Votul s-a închis acum și se respinge. Acum 147. Cine este pentru? Împotrivă. Eh, verificăm și aici. Verificăm amendamentul 147. Am închis votul electronic și se adoptă. 23. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2, deci compromisul numărul 2, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva Verificăm cu vot electronic. 32. Votul s-a deschis. Intervenție din sală. Domnule președinte, amendamentul 1, de ce n-a fost supus la vot? Da, președintele, amendamentul 1 a fost supus la vot, a fost acoperit prin compromisul numărul 3. Deci a fost supus la vot. intervenție din sală. Nu cred că a fost votat. Pe vota, pe lista mea de vot, nu, din lista mea de vot nu reiese că ar fi fost supus la vot. Președintele, deci există propunerea de a se supune la vot amendamentul 1. Foarte bine. Haideți să vedem cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, deci 32. Acum cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 34 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, verificăm cu vot electronic, deci amendamentul 40, am deschis votul electronic. Votul electronic s-a închis și se respinge de data asta. 41 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm și 41, s-a deschis votul electronic. Votul s-a închis și se respinge. 42 acum cine pentru, împotrivă, verificăm și pe acesta, vot electronic. Am închis votul electronic și se adoptă. Acum amendamentul 6, amendamentul de compromis 6, vot electronic. S-a deschis votul electronic. Votul s-a închis. Și se acceptă. Se adoptă, mă scuzați. Compromisul 7 acum. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, verificăm aici. S-a deschis votul electronic. Deci amendamentul 50. Votul electronic s-a închis și se respinge. Compromisul 8, vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă. 52 acum pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să că verificăm. S-a deschis votul electronic. 52, deci. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul 24 pentru împotriva abțineri se respinge și votul final acum în legătură cu amendamentele adoptate, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Mulțumim, uh, am închis votul și se adoptă. Felicitări doamnei raportoare. Iar acum, da, iată că mm, și după pauza de vară rezultatul este același, ca și înainte de vacanță. Bun, felicitări așadar. Următorul vot, eh, contribuția noastră la moțiunea de rezoluție ENVI e votul final, e doar un vot, vot electronic, sigur, să vedem cine este pentru. Nu, vot electronic, da. Vă rog, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Vă mulțumesc, deci avem o majoritate pentru, după cum știți, vom trimite avizul nostru fără să adoptăm procedura tipică, însă printr-un acord uh, de plin între coordonatori și anume avem nevoie, că avem nevoie de o astfel de procedură dacă dorim să fim gata la timp înainte de votul de la Envi, care probabil s-a desfășura, nu se știe săptămâna asta sau săptămâna viitoare, oricum, în scurt timp. Deci uh, a fost nevoie de procedură accelerată, dar după cum vedeți, avem o majoritate clară. Deci, până la urmă, nu e nimic ieșit din comun ce vom uh, transmite noi către Comisia Envi e foarte important. Înainte de COP24, iată, e punctul de vedere al industriei noastre, al IMM-urilor, sectorul energetic de asemenea. Deci uh, e foarte important să ne aducem și noi contribuția și să transmitem avizul nostru uh, către colegii de la Envi. Iar acum trecem la alt proiect de raport, e vorba de punctul numărul 8, Mm, raportul este Aldo Patriciello, e vorba de încheierea acordului de cooperare științifică uh, între Uniunea Europeană și uh, Maroc. E vorba de parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană, prima. Știți că am avut acum un an de zile discuția referitoare la acest parteneriat, prima, și uh, trec direct la vot. Amendamentul numărul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci, votul final, vot cu apel nominal uh, pentru acest proiect de uh, rezoluție. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. E o majoritate clară, felicitări și vă mulțumesc. Și s-a încheiat uh, sesiunea de voturi.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 Uh, Președintele, dragi prieteni, aș ruga pe colegii noștri care vor să ne părăsească uh, să iasă din sală în liniște. Ok. Well, it was quite clear announcement for myself. Oh, cred că am fost destul de clar. Vă mulțumesc. Foarte bine, continuăm, trecem la punctul numărul 9 și anume programul pentru Europa Digitală pentru perioada 2021-2027. Deci e vorba de viitorul cadru financiar multianual. Programul digital e unul din dosarele CFM care aduce împreună inițiativa recentă pentru uh, computere de înaltă performanță cu un buget total de aproximativ 9 miliarde de euro și ideea e să susțină digitalizarea industriei europene și a cercetării și menținerea ritmului de digitalizare, menținerea noastră la nivel global, uh, în competiție globală. E foarte important acest lucru. Raportare e doamna Mlinar și îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Mlinar, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, vă uh, urez bun venit după vacanță și să sperăm că suntem plini de energie și mă bucur că pot prezenta acest proiect de raport efectul la programul pentru Europa Digitală. E vorba de rezultatul unei munci foarte intense într-o perioadă scurtă de timp pentru că așa ă, trebuie, dacă vrem să avem o poziție a Parlamentului la timp și să sperăm să avem și un acord cu Consiliul până la finalul mandatului. Cred că e un obiectiv foarte ambițios și chiar sper că îl vom și îndeplini. Ă, propunerea de astăzi ă, e, vorba, e, e primul program pan-european digital și trebuie văzută ca un pas înainte foarte important pentru a consolida și a îmbunătăți poziția de lider a Europei uh, și să eliminăm decalajul de investiții în acest domeniu, uh, lipsa investițiilor care afectează sectorul public și sectorul privat, asta pentru a avea soluții digitale inovative și avem mai multe capacități în domenii cheie digitale. Înainte de a ne referi la elementele specifice ale programului, așa cum este el propus de comisie, trebuie să subliniem că după cum a spus deja domnul președinte, bugetul total al programului e de 9,2 miliarde de euro, așa este propunerea Comisiei și, de fapt, ar trebui văzută ca o sumă minimă ca să asigurăm o punere în aplicare uh, de succes a acestui program. Bugetul potențial pare limitat pentru a îndeplini uh, ambițiile noastre foarte mari și sunt niște provocări uh, pe care nu le putem anticipa astăzi. Dar acest program în viitorul CFM va coexista cu alte tipuri de acțiuni dedicate transformărilor digitale și cu constrângerile bugetale ale CFM-ului. De aceea E foarte important ca punerea în aplicare a Europei Digitale să își realizeze potențialul maxim, subliniez, suprapunându se cu alte uh, programe subvenționate la nivel european, ci pentru a realiza sinergia între aceste diferite surse. Și trebuie să ne luptăm să îndeplinim acest obiectiv. Deci managementul optim al finanțării va fi uh, asigurată printr-un management direct, asigurat de către Comisia Europeană. În urma dialogului nostru cu Comisia și ținând cont de mm, caracterul particular al fiecărui obiectiv, Uh, intervențiile următoare pentru fiecare obiectiv au fost clarificate după cum urmează. Obiectivul numărul 1, dedicat uh, computerelor de înaltă performanță, va fi managerizat de nu uh, înființată întreprindere comună. Obiectivul 2, dedicat inteligenței artificiale, va fi gestionat de Comisia Europeană. Obiectivul numărul 3, securitatea cibernetică, va fi gestionat în primul rând prin Centrul de Computer European în conformitate cu nou regulament care să sperăm că va fi făcut public în curând de comisie. Obiectivul specific numărul 4, competențele digitale avansate și obiectivul numărul 5, uh, dezvoltarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea, deci primele trei obiective, vor fi gestionate de către noile hub-uri de digital, uh, inovare digitală europeană. Cum spuneam, e primul program de investiții pan-european dedicat specific transformărilor digitale și dedicat specific acestor dimensiuni în care eforturile eh, statelor membre izolate au fost insuficiente. În primul rând, trebuie să avem capacități europene cu adevărat care să ne asigure eh, autonomia din punct de vedere strategic ca să evităm diluarea acestui scop din cauza uh, unui, unei varietăți mari a activităților eligibile, eu spun să, ca Parlamentul să controleze uh, proiectele de program de lucru și apoi Comisia propune gruparea cinci dif- obiective diferite care nu pot beneficia de o abordare unică, mai ales că uh, ne gândim că unele obiective sunt orientate mai ales pentru uh, clădirea de capacități la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi computerizarea de înaltă performanță și alte obiective sunt uh, se adresează nevoilor sensibile, cum ar fi inteligența artificială și cibersecuritatea. Uh, asta înseamnă că Parlamentul are să se ocupe de chestiunea delicată uh, de a ne asigura într-adevăr autonomia strategică și libertatea de acțiune la nivel european. Deci trebuie să ne gândim la punerea în aplicare concretă a acestor trei obiective strategice și obiectivul principal, de fapt, al acestui program. Acestea fiind spuse, uh, Uh, am avut o atitudine proactivă și am concentrat eligibilitatea statelor membre și entităților din statelor membre, însă lăsând deschisă ușa pentru posibilitatea de a exista o cooperare cu țările asociate, țările terțe. Obiectivul, și subliniez asta, e nu de a, exclude, de a le exclude din start, ci de a ne concentra discuțiile asupra diversității obiectivelor de programare și apoi în legătură cu modul în care să avem o abordare concretă pentru punerea în aplicare, evitând o soluție unică pentru toate programele. Acum, sigur că aștept discuțiile cu raportorii din umbră și comisia să găsim un compromis ca să depășim această problemă în mod optim. O a doua dimensiune a acestui program e să răspândim cât mai larg avansurile uh, digitalizării în economie și societate, un acces mai ușor la capacitățile și tehnologiile de ultimă oră pe, uh, va fi oferit uh, serviciilor publice. Aici o rețea capilară de hub-uri de inovare digitală ar trebui să se extindă geografic cât mai mult în Uniunea Europeană, dar și la nivel național. De asemenea, Eh, pentru că trebuie să ținem cont de nevoile economice și sociale ale întregii Europei. Înființarea cel puțin unui hub în fiecare regiune va fi o provocare, însă trebuie să fim la înălțime aici. Și în final vreau să subliniez un nou, un nou element uh, introdus în legătură cu obiectivul pentru inteligența artificială, e vorba de o referire specifică la mm, aspectul etic și evaluarea etică pe linie cu alte propuneri ale CFM. Aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări și observații și spun din nou că aștept să avem o dezbatere foarte bună cu raportorii din umbră. Uh, mulțumesc! Ah, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru discursul foarte lung din partea mea. Nu impun nicio limită. Sper să avem suficient timp la dispoziție. Acum îi dau cuvântul domnului Lubic din partea PPE. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. Încerc scuze, Pilar de Castillo este raportorul din umbră al PPE și m-a rugat pe mine dacă pot să iau cuvântul, ceea ce fac cu mai plăcere. Deoarece doamna Angelica Mlinar mereu merge direct la subiect și doresc să o felicit pentru raport. Știu că bugetul propus de comisie ar trebui să reprezinte un minim și întotdeauna Parlamentul să propună creșterea bugetului. Cred că ar trebui să susținem acest uh, loc în comisia noastră. Abordarea comisiei față de diferitele programe și capabilități este importantă. Principalele obiective, bugetul și structura sunt subiecte asupra care suntem de acord cu raportarea. Și da, este o activitate care trebuie să aibă loc, mai ales în ce privește participarea țărilor terțe, în special în zona economică europeană și a țărilor din, zona, din spațiul economic european. Este important să ne asigurăm că avem de cel mai bune capabilități. În ce privește țările terțe, ar trebui să tratăm lucrurile de acaz la caz și propunem amendamentul 41 pentru a evita incertitudinea în mediul investițiilor și a garanta că fondurile digitale în Europa rămân în programul digital. O felicităm pe Angelica Mlinar și o asigurăm că vom colabora cu raportorii din umbră, raportoarea și cu toți cei care lucrează la acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, Paul! Colegul Zorin, e un rezultat foarte bun, este al treilea raport din această după masă și pentru a treia oară vorbiți în numele S și D. Un rezultat foarte bun, dar de data aceasta înțeleg că luați uh, cuvântul în nume propriu, deoarece sunteți raportori din umbră. Aveți cuvântul. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Dar să spun că atunci când am luat cuvântul înainte, a doua oară am făcut-o tot în nume propriu, ca și acum. Doresc în primul rând să laud activitatea raportoarei în propunerile prezentate aici, propuneri care îmbunătățesc considerabil programul și care ne deschid posibilitatea de a continua să lucrăm asupra propunerii și să avem o contribuție considerabil a Uniunii Europene privind transformările sociale și economia digitală. Raportoarea aduce multe propuneri de îmbunătățire în avizul său și doream să subliniez în special dimensiunea etică a programului. Este extrem de importantă această dimensiune când vine vorba de punerea în aplicare a programului. De asemenea, este foarte important să avem programe detaliate privind piața muncii. Acest program al Europei Digitale este extrem de atractiv și de interesant, dar nu este foarte dens din punct de vedere tehnic și al punerii sale în aplicare și a normelor Nu este suficient să mărim bugetul, ci și să garantăm un model de finanțare cât mai robust. Transformările tehnologice reprezintă o oportunitate foarte mare pentru a crește competitivitatea Europei și pentru a crește convergența dintre state. Și de asemenea, de a veni în ajutor cetățenilor europeni. Mi se pare că aceste trei aspecte sunt vectori care mă inspiră. Când vine vorba de amendamentele pe care le-am propus, am avut destul de puțin timp la dispoziție. Dar voi spune pe scurt că cei trei vectori vor îmbunătăți competitivitatea și pentru aceasta trebuie să avem procese robuste. Trebuie să avem o finanțare ușoară și echilibrată De exemplu, programul trebuie inclus în Orizont Europa și trebuie de asemenea să venim cu soluții care să ne apropie de piață, pentru ca cetățenii să poată vedea imediat care este strategia pe care o propunem. Acesta este viitorul Europei. Dar trebuie să ne asigurăm că venim cu ceva care este vizibil din prima, pentru ca oamenii să poată demonstra interes față de program, să avem o convergență pozitivă. Cred că este foarte important să ne bucurăm de o bună coordonare cu fondurile de coeziune și să ne asigurăm că ne folosim de rețelele de cooperare avem puține mijloace la dispoziție, dar atunci trebuie să le folosim cât mai bine posibil. Și, nu în ultimul rând, acesta este un program care își dorește în primul rând să mărească capacitatea Uniunii Europene în acest uh, domeniu crucial, dar trebuie de asemenea să se poată adresa fiecărui cetățean în parte, să nu se adreseze doar serviciilor, în general și economiei, ci să fie relevant și pentru cetățeni în viața lor de zi cu zi și de aceea trebuie să îmbunătățim serviciul și să ne asigurăm că oamenii vor beneficia de o mai mare protecție după aceea în domeniul muncii. Mi se pare că programul acesta este foarte important și calendarul pe care îl avem, după cum spuneam, este unul foarte strict. Dar asta înseamnă doar că trebuie să lucrăm cât mai repede și să profităm de toate oportunitățile. În nume propriu și în partea grupului meu îmi ofer sprijinul raportoarei. Mulțumesc! Și acum Ashley Fox din partea ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportoarei pentru proiect. Grupul meu este de părere că propunerea se adresează unor priorități importante, cum ar fi digitalizarea, adaptarea forței de muncă la noi tehnologii și modernizarea administrației publice. Vedem care sunt beneficiile pentru IMM-uri care se pot folosi de aceste tehnologii noi. Credem că consumatorii vor avea la dispoziție produse mai bune și mai multe opțiuni. De exemplu, micii comercianți pot fi ajutați să-și vândă bunurile online, ceea ce ar reprezenta un mare avantaj pentru consumatorii de pe tot cuprinsul Uniunii Europene și aici o provocare importantă reprezintă încrederea în tranzacția digitală, așa că este foarte importantă securitatea digitală. Și acestea fiind spuse, doresc să cer mai multe informații Comisiei privind regulamentul viitor privind cibersecuritatea ținând cont că este cheie pentru atingerea obiectivului privind securitatea cibernetică. La fel de importantă este și chestiunea datelor pentru viitorul economiei digitale și a pieței digitale. De aceea credem cu putere în uh, confidențialitatea datelor și salutăm propunerea raportoarei de a ne concentra pe hub de inovație digitală și ne bucurăm că se aduce în discuție și dimensiunea etică, care apare și în alte părți ale CFM și care trebuie să fie adaptat la specificul economiei digitale europene și credem că ar trebui să ne adresăm și startup-urilor. Totuși, nu suntem de acord cu raportoarea când vine vorba de obiectivele industriale ale programului se să susțină că nu ar avea obiective strategice. Nu este logic să renunțăm la toate asocierile cu țările terțe. Orice chestiuni strategice ar trebui să fie adresate altfel prin limitarea părților programului la statele membre. Credem că prevederea de securitate, prin securitate este prea împovărătoare suntem de acord că atunci când vine de inteligența artificială, este posibil să existe riscuri de securitate care trebuie luate în considerare, dar um, verificarea tuturor entităților din statele membre, așa cum se propune, este o măsură lipsită de proporționalitate. Nu vedem care ar fi riscul care însoțește educarea lucrătorilor în această privință. Per total, Europa Digitală poate fi un program util care ar trebui să ducă la transformare digitală și sunt sigur că putem să colaborăm și să ajungem la un rezultat cât mai bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimați colegi! Foarte importante dilemele etice în ce privește Europa Digitală. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem convinși că digitalizarea, industria 4.0 și alte modalități prin care ne referim la schimbările calitative prin care trece societatea noastră reprezintă o sursă de oportunități. Întotdeauna trebuie totuși să uh, avem o dimensiune publică și politică care să fie în beneficiul cetățenilor. Aplicarea logicii antreprenoriale la digitalizare spune că cei care se adaptează supraviețuiesc și cei care se opun schimbării dispar. Nu putem să avem această logică atunci când vine vorba de societate, de democrație. Avem un consens foarte larg în ce privește că cel mai puțin important important când vine vorba de digitalizare este aspectul tehnologic. Sunt mult mai importante chestiunile organizaționale și sociale. Și la aceasta doresc să mă refer în următoarele minute. Doresc să ne concentrăm pe a evita ca digitalizarea să ducă la o divizare și mai mare a societății în învingători și învinși și să ducă la o distribuire și mai inegală a bogăției, scop împărtășit și de Confederația Europeană a Sindicatelor. Credem că toate inițiativele digitale trebuie să facă în așa fel încât agenda digitală să ducă la o mai mare egalitate între bărbați și femei și să ajute la a lupta împotriva diferențelor de gen. Dorim să combatem diferențele în creștere între regiuni, dorim să profităm mai mult de oportunitățile oferite de păcat digitală. Cred că este foarte important să evaluăm impactul social al normelor propuse și efectul lor asupra relațiilor laborale și a pieței muncii. Și pentru aceasta avem un dialog cu părțile interesate din societate. Cred că este foarte important să avem servicii publice digitale accesibile și inclusive și să ne asigurăm că administrațiile publice se asigură că cetățenii au parte de serviciul de care au nevoie. Și nu în ultimul rând, serviciile din cadrul uh, Agenda Europa Digitală pot reprezenta un instrument foarte important atunci când sunt însoțite de norme care să asigură mai mare includere și integrare a tuturor și care să contribuie la scăderea dar diminuarea inegalității tot mai mari în societatea noastră. Ni s-ar părea că programul este fragmentar și am dorit să vedem care este efectul real al propunerilor. Dorim să profităm de oportunitățile pe care le prezintă programul, dar credem că este necesar să evaluăm cu mare atenție propunerile pe care le realizăm și efectele pe care le vor avea acestea asupra societății în ansamblu. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum următorul vorbitor. Euh, je voudrais bien sûr féliciter. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să-l felicit pe raportor, dar doresc să insist și asupra unei chestiuni care mi se pare a fi foarte importantă. Dar Comisia Europeană poate că nu a analizat uh, în aman și problema aceasta inteligenței artificiale. Din acest punct de vedere, poate că există deja o întârziere în dezvoltarea inteligenței artificiale. Uh, eu cred că uh, uh, va trebui să încercăm să recuperăm întârzierea. Trebuie să vedem dacă în evoluțiile viitorului cercetătorii și inginerii vor putea să facă progrese din acest punct de vedere. Dimensiunea centrală a inteligenței artificiale este și în legătură cu evoluțiile digitale. Aș dori de asemenea să atrag atenția asupra unui proces de normalizare și standardizare a inteligenței artificiale la nivel mondial. Există un for care lucrează în acest domeniu și uh, există din acest punct de vedere progrese în China și în Statele Unite. Nu trebuie să lăsăm pe competitorii noștri să stabilească aceste standarde și Europa să fie marginalizată. Această chestiune mă îngrijorează foarte mult, de aceea am dorit să iau cuvântul, să insist asupra acestui aspect. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru observațiile făcute. Din partea Direcției Generale Connect, domnul Vesa Terapa este prezent și are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and uh, first of all... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportoarei pentru activitatea desfășurată pe marginea acestui dosar. Este o chestiune foarte importantă asupra căreia trebuie să lucrăm uh, destul de repede pentru că vor avea loc negocieri în primăvara viitoare. Dar și mai important este uh, conținutul raportului și salutăm sprijinul uh, pe care raportoarea și raportorii din umbră sunt dispuși să ni-l acorde, pentru că uh, trebuie să transpunem în practică obiectivele programului în acest domeniu Europa trebuie să construiască, să dispună de capacitățile digitale necesare pentru ca societățile noastre să poată să beneficieze de ele spre binele cetățenilor noștri. Și sigur că este un domeniu foarte important uh, și pentru cercetători. Câteva observații preliminare pe marginea comentariilor făcute. Sigur că salutăm și noi faptul că Parlamentul uh, consideră că bugetul propus este uh, un minim necesar pentru dezvoltarea acestui domeniu. Noi am avut în vedere și niște considerații globale și ne dorim uh, ca sumele afectate în viitorul CFM să poată fi mai substanțiale. Dar salutăm uh, din acest punct de vedere susținerea dumneavoastră. În ce privește propunerea făcută de raportoare pentru a specifica în regulament care vor fi organismele uh, care vor avea obligația să implementeze diversele obiective. Da, și pe noi ne preocupă acest lucru și uh, ne dorim acest lucru, de altfel și în uh, analizele făcute cu diversele uh, companii și organisme. Am uh, discutat și acest aspect. Va trebui să vedem însă cum evoluează acest program și în perioada următoare, în anii următori. Pentru că va trebui din acest punct de vedere să conlucrăm în atingerea obiectivelor noastre în legătură cu celelalte aspecte legate de importanța domeniului digital și a inovațiilor. Dacă ne dorim existența acestor capacități la dispoziția actorilor economici și diverselor sectoare în uh, toate regiunile din Uniunea Europeană, va trebui să existe o distribuție corespunzătoare uh, la nivelul tuturor statelor și regiunilor. Și aceste huburi vor trebui să fie parte a unei rețele eficiente pentru ca să existe expertiză pretutindeni în Europa să existe o interconectare corespunzătoare, chiar dacă principalele hub nu se vor afla în regiunea respectivă. Mă gândesc și la participarea unor state terțe care ar putea să fie programele pentru crearea de capacități europene și în ce măsură vom putea permite unor state terțe accesul la aceste capacități. Va trebui să existe niște formule de securizare și sigur că uh, va trebui să vedem dacă precizări în acest sens vor trebui să figureze în regulament sau în altă formă. Și poate o ultimă observație. S-a spus și că alocațiile pentru dezvoltarea unor inteligențe artificiale ar fi uh, mult prea uh, reduse, dar trebuie să vedem cum putem să alcătuim un buget corespunzător și dacă există din acest punct de vedere uh, un echilibru care trebuie să fie menținut, pentru că dacă vom aloca mai mulți bani pentru inteligența artificială, ă, va trebui să dispunem și de uh, alte capacități de computere de înaltă performanță. Pe total, doresc să vă mulțumesc foarte mult. Ă, ne va face plăcere să conlucrăm cu Parlamentul pentru a găsi răspunsuri și soluții la uh, diversele întrebări și probleme pe care le-ați menționat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Raportoarea noastră dorește să facă unele observații pentru că nu suntem uh, limitați în timp. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din umbră, din partea grupurilor politice pentru susținere, pentru disponibilitatea de a sprijini acest program pe care noi toți îi considerăm a fi unul binevenit. Cred că subiectele care au fost menționate de către dumneavoastră erau uh, unele la care mă așteptam. Este clar că avem un obiectiv comun. Trebuie să îi însoțim pe cetățenii noștri într-o lume aflată în transformare, dar lucrurile vor putea să funcționeze bine doar dacă vom reuși să definim obiectivele în detaliu și uh, mă aștept să avem discuții intense și o bună cooperare și uh, negocieri care să ducă la rezultatele scontate, pentru că ne dorim uh, rezultate bune, ne concentrăm uh, în primul rând pe rezultate. Pentru moment vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile de astăzi, aștept cu interes cooperarea cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, Angelica și va de parcurs provizorie termenul limită de înaintare a amendamentelor 7 septembrie. Deci, săptămâna aceasta. Și punctul următor va fi să ajungem la o înțelegere cu Comisia INCO pentru că avem o responsabilitate partajată deci vom conveni cu IMCO pașii următori. Mulțumesc foarte mult. Punctul numărul 10. Stabilirea Fondului European de Apărare. Și aici este vorba despre un raportor din partea uh, ECR, domnul Zdislav Krasnodevski, uh, Comisia a înaintat o propunere pentru finanțarea acestei inițiative în iunie anul curent. E vorba de 13 miliarde de euro pentru cercetare și dezvoltare și de măsuri specifice în domeniul investițiilor în capacitatea de apărare a Uniunii Europene. Acestea sunt măsuri și investiții care sunt uh, transfrontaliere în colaborare cu diversi parteneri în interiorul Uniunii Europene și ar trebui să aibă un efect de catalizator pentru o industrie foarte competitivă și, de asemenea, baza de cercetare din Europa ar trebui să fie consolidată. Acest program se adresează atât industriei cât și cercetării. Acesta este cea de-a doua încercare. Până acum am vorbit despre o jumătate de miliard pentru acest domeniu. Domnule profesor Diepschi, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ați uh, creionat deja contextul în care s-a născut această propunere. Este vorba despre crearea unui fond european de apărare. Este un fel de continuare a activității pentru dezvoltarea industriei uh, europene în domeniul apărării. Am uh, conlucrat cu doamna Françoise Grostet în acest domeniu, am făcut unele propuneri, am uh, conlucrat de altfel foarte bine și uh, multe din ideile pe care ni le-am propus au fost uh, deja cuprinse în uh, diversele documente. Am avut întâlniri cu reprezentanți uh, ai industriei uh, de armament din Europa cu agențiile specializate din acest domeniu și uh, s-a simțit nevoia unor clarificări. În amendamente figurează aceste completări. Este vorba despre modul în care conlucrarea dintre întreprinderi ar putea să fie îmbunătățită. Amendamentele 32 și 33. Este vorba despre faptul că noi forme de colaborare uh, ar trebui să fie stimulate între întreprinderi pentru uh, proiecte care uh, Ehm, sunt lansate pentru prima dată ca să nu existe suprapuneri și redundanțe. Este vorba și de dependența diverselor state membre de importul din alte state, această dependență ar trebui să fie redusă și este vorba și de alte priorități în ce privește ehm, accesul la finanțări. Punctul următor, prioritățile politicii de apărare din Uniunea Europeană. Eu sunt de părere și cred că și ceilalți raportori uh, văd lucrurile asemănător cu mine că uh, armatele statelor membre ar trebui să fie consolidate pentru că ele vor beneficia de uh, mijloacele de apărare eh, finanțate eh, din bani europeni. Și eh, aici este vorba despre capacități de apărare, despre faptul că trebuie să fie promovate tehnologiile și produsele care sunt numite Um, menționate de către Agenția Europeană de Specialitate, acea overreaching um, strategy. După aceea, aici e vorba de amendamentul 39. Acest fond trebuie să fie flexibil. Amendamentul 37 prevede că anumite fonduri pot să fie transferate din pilonul de cercetare înspre pilonul de dezvoltare. Și un alt element care probabil că va da naștere la dezbateri este vorba de problemele etice. Eu sunt de părere că acest proiect ar trebui să fi, poată fi finalizat de către comisie dacă nu vor exista obiecții eh, din punct de vedere etic. Figurează această idee în amendamentul 41. Un alt punct care a dat naștere la discuții intense se referea la participarea întreprinderilor europene care uh, Uh, conlucrează cu uh, organe din stat, organisme din state terțe. Iar în ce privește drepturile, amendamentul 58 are o prevedere. Este vorba despre uh, uh acele țări care sunt sancționate și că nu vor putea beneficia de fonduri. Acestea ar fi observațiile mele. Sper să putem avea o conlucrare constructivă și că experiența din activitatea de până acum uh, va da roade și că negocierile se vor derula lesnicios. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim uh, raportorului, așadar acum are cuvântul doamna Françoise Grostet, vă rog, din partea grupului PP. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, în primul rând, domnului raportor pentru un uh, document de calitate. Sigur, avem câteva divergențe de opinie, însă suntem de acord uh, în sensul că acest fond trebuie să reușească în interesul Europei E vorba de un pas înainte foarte important pentru Uniunea Europeană. Comisia a făcut o propunere foarte interesantă ca să putem face progrese. Asta vine în urma programului industrial uh, până în 2020 pe care l-am votat în iulie și acest fond, așadar, uh, dă o perspectivă construirii unei Europe a apărării mai ambițioase, mai concrete, cu susținerea unor proiecte în cooperare de dimensiuni mai mici sau mai mari pentru grupul nostru PPE, e important ca acest fond să poată fi pus în aplicare în mod eficient. Trebuie să evităm să avem cazuri de cooperare greoaie și complexe care se ducă la costuri suplimentare și întârzieri în punerea în aplicare. E vorba de un fond care trebuie să fie unul al excelenței tehnologice, al inovării, al competitivității. Obiectivele generale reflectă Uh, ceea ce spun eu, va fi important să le menținem uh, de-a lungul discuțiilor noastre. Bugetul acesta de 13 miliarde de euro uh, repartizat între cercetare și dezvoltare de capacități e un buget care reprezintă doar un minim dacă vedem ce mize avem în acest domeniu și mai ales provocarea ca Uniunea Europeană să fie mai independentă. Eu susțin în totalitate propunerea celor 5% din buget pentru a susține tehnologiile noi inovative, trebuie chiar ca această sumă să fie, sau acest procentat să fie un minim și nu un plafon. Ar fi important să ne concentrăm asupra IMM-urilor, care sunt cele care au cele mai mare, cea mai mare nevoie de susținere pentru a avea acces la aceste uh, proiecte în cooperare în domeniul apărării. Deci trebuie să ne orientăm uh, plusurile uh, spre IMM-uri fără discriminare geografică, cu un bonus suplimentar pentru IMM-urile care nu sunt în statul membru al uh, întreprinderii principale, așa cum am făcut uh, pentru regulamentul 2019-2020. Grupul meu uh, dorește foarte mult să fie susținute IMM-urile. În ce privește etica menționată la articolul 7 a propunerii, al propunerii, ideea pe fond e bună, însă aduce incertitudini de natură juridică. Ce înseamnă un proiect etic în general? ce, care este capacitatea de a întreprinde proiecte înainte sau uh, pe parcursul realizării. Deci cred că trebuie să facem mai întâi controlul etic și nu a posteriori. Deci dacă un proiect nu e eligibil din probleme et, din cauze etice, atunci trebuie hotărât asta înainte de începerea proiectului. Ce privește condițiile de eligibilitate, s-au făcut mulți pași înainte în uh, cursul negocierilor precedente. Acum avem un text echilibrat <clears throat> mai e nevoie pe aici pe acolo de unele ajustări ca să fim siguri că toate garanțiile există. Caracterul european al întreprinderilor care participă la proiecte trebuie să fie asigurat ca autonomia strategică a Uniunii să fie asigurată și e normal ca într-un sector atât de sensibil cum e apărarea să punem și noi măsuri de salvgardare acolo unde e necesar. Și în fine, ce, în ce privește regulile, în ce privește dreptul de proprietate intelectuală, ar fi bine să existe o armonizare între capitolul cercetare și cel de dezvoltare. Propunerea comisiei uh, merită să fie mai, mai bine elaborată. Cam astea ar fi pentru grupul meu punctele principale. PPE-ul sigur că va susține elaborarea cât mai rapidă acestui regulament, depunând un anumit număr de amendamente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă. Domnule Doamne Marta, numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că și eu îmi doresc o apărare europeană, dar trebuie să fim vigilenți uh, ca să nu fim văzuți ca partizani ai războiului. În ce privește textul comisiei și textul raportorului, pentru care îi mulțumesc, Sigur, avem și puncte de vedere diferite de fond și formă. Ce privește forma, procedura, noi înțelegem că trebuie să ne grăbim ca să ajungem la un acord pentru Europa apărării, care într-adevăr e un pas important al construcției europene, mai ales în contextul actual geopolitic. E foarte ușor de înțeles, însă poate ar fi uh, greșit să ne precipităm uh, orbește ca să încheiem cât mai rapid negocierile și nu numai în acest, nu vorbesc doar de acest program, ci și de altele. Pentru că la finalul mandatului încă n-am ajuns de acord în legătură cu cadrul financiar multianual. Și mai sunt încă multe diferențe de opinii între statele membre în ce privește bugetul european. Deci să fim atenți. Sigur, e justificat să facem câte multe eforturi pentru Europa apărării, dar e mai delicat să facem asta dacă, în detrimentul altor politici. Încă nu avem un CFM, încă nu avem nici vizibilitate până la finalul mandatului pentru asta și citind pozițiile anumitor state membre, mm, am și mai mari puncte de întrebare. Că sunt unele state care spun că parlamentarii votează textul și după aceea noi facem tot, tot restul. Deci asta este practic tot ce reprezintă fondul și după cum spuneam, propunerea comisiei era multe elemente în raportul aune Grostet raportorul de asemenea, ceea ce e foarte bine, însă avem uh, divergențe de opinii. Din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al grupului SND, avem uh, diferențe. În primul rând, articolul 10 cu entitățile eligibile. Știm că e vorba de un compromis uh, dar care a trebuit realizat, dar totuși am semne de întrebare. E vorba de anii 2012-2020 și în continuare, deci trebuie gândit în perspectivă. Avem și o, compon- o componentă non-europeană importantă. Trebuie să lansăm o transformare, o consolidare a propriilor capacități tehnologice europene și capacități industriale. Deci să uh, încurajăm uh, elementul european. Uh, pentru că noi avem uh, cunoștințele necesare pentru asemenea proiecte. Apoi să consolidăm criteriul de atribuire în ce privește intenția statelor membre de a uh, primi produse sau tehnologii rezultate din acest program ca să inițiem un circ virtuos. De asemenea, trebuie să uh, ca acțiunile financiare să, fie, să corespundă mai mult nevoile financiare europene. Și apoi, și nu mai puțin important, articolul 7 și ceea ce ține de etică. E un program finanțat cu bani publici, deci europenii trebuie să poată să se privească liniștiți în oglindă, nu să fie respectat aspect, aspectul etic. În primul rând, reprezentanții cetățenilor, deci noi, europarlamentarii, să aibă posibilitatea de a sesiza pe experții etici și etica și aspectul umanitar să nu fie privite doar din punct de vedere al tehnologiei, ci și să se țină cont de contextul potențial al utilizării produselor. Sigur că nu e interzis să se vândă arme Arabiei Saudite, dar nu putem să ne întrebăm în legătură cu utilizarea armelor pe care le vindem Arabiei Saudite, ce se întâmplă în Yemen, de exemplu. Nu avem noi o responsabilitate etică. Eh, trebuie să eh, aplicăm acest lucru textului. Asta e poziția noastră și apoi articolul 29 eh, cu experții nu e foarte bine ca lista experților să rămână secretă. Nu sunt de acord. Noi cerem mai multă transparență, deci mai multă democrație. Și în final, domnule președinte, mai spun că să finanțăm produse de echipament european pentru apărare europeană, deci să extindem lista clienților în uh, Uniunea Europeană, e bine, nu neapărat să căutăm cu orice preț exportul în afara Uniunii Europene. Deci, Uh, am văzut asta cu uh, programe realizate în uh, trecutul apropiat. Deci să nu facem lucrurile ca până acum cu finanțarea europeană suplimentară, ci să punem accentul mai mult pe Europa. Mulțumesc! Thank you very much, colleague. Mulțumesc, domnule, și acum reprezentantul ALDE are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Riche. Așadar, e vorba de un raport mai important decât precedentul pe plan bugetar și pe plan operațional. Eu mulțumesc uh, domnului raportor pentru documentul produs care e de calitate și uh, suntem în general de acord uh, cu documentul. Avem totuși și câteva rezerve. Eu înțeleg ce a spus colegul Eduard Martin în legătură cu bugetul, dar eu zic că e bine că avem bugetul pe care îl avem. Îi mulțumesc raportorului că a precizat uh, corect lucrurile, că eu cred că trebuie să facem pași înainte pe tema bugetară. Poate mai discutăm uh, și cu alte ocazii, dar dacă rămânem la acordurile definitive ale bugetului, vom avea dificultăți și vom avea și întârzieri în a aplica anumite politici, nu doar asta din domeniul apărării. Dar, mă rog, e o discuție mai largă. Vreau să fiu succint, dar totuși, uh, din nou, e aceeași problemă cu eligibilitatea. Aici vorbim de un subiect, poate, poate e ciudat să spunem asta în Parlamentul European, dar e un, un subiect foarte politic. Nu e vorba de tehnică, e vorba de suveranitate uh, la scară europeană, e vorba de integrare. În, în ce privește eligibilitatea, totuși uh, nu știu ce să spun, nu, în legătură cu extinderea ariei de selecție la entități extraeuropene, aici am mari semne de întrebare. Și n-am observat să fi fost alte puteri uh, care își dezvoltă capacitatea tehnologică, care au uh, pun accentul pe cercetare, pe dezvoltarea industria militară, n-am văzut să facă și alte puteri uh, ceea ce vrem să facem noi, uh, să extindă area de eligibilitate. N-am văzut companii poloneze care să fie asociate cercetării militare din, stat, din Statele Unite sau din China. Nu știu, poate suntem naivi sau poate chiar pot, pot vorbi de duplicitate dacă deschidem criteriile de eligibilitate uh, acestui tip de parteneriate că în spatele acestor lucruri eh, găsim alte probleme legate de proprietare, de exploatare, de eh, beneficii în urma investițiilor. Cum a spus eh, domnul Martin, putem să vorbim și de capacitățile de export, depinde unde exportăm. Eu, sigur, înțeleg că se dorește un control posterior al, explo- al de armament, însă nu știu, dacă cineva cumpără un cuțitaș pentru deschis stridii și apoi și asasinează soția cu el, atunci nu trebuie acuzat în justiție pe vânzătorul de cuțitaș. în fine, deci trebuie uh, văzut exact cine ce face cu ceea ce vinde noi. Însă, e foarte bine că se vorbește despre cercetare, uh, că este bine individualizată cercetarea pe plan bugetar, Doamna Grostet spune că e foarte importantă cercetarea de vârf și de ultimă oră în domeniul apărării. E vorba și de efecte pe plan civil care sunt foarte importante. Iată, sunt tehnologii uh, de ultimă oră dezvoltate pe plan militar în SUA, dar care au avut uh, mari efecte pe plan civil. Asta trebuie să facem și noi în Uniunea Europeană, să alocăm o sumă uh, mai importantă la buget. Deci, cred că e foarte bine să punem accentul pe cercetare, să subvenționăm de la buget. Zic, mă opresc aici, aș mai putea vorbi, mai sunt puncte specifice, însă Totuși considerăm că raportorul e cumva de acord cu noi, mai sunt mici diferențe, pe, diferențe punctuale, dar avem încredere că putem ajunge la o poziție puternică. E important să fie puternică. Uh, președintele întrerupe, mulțumesc, uh, mulțumesc colegului, uh, domnul Richei continuă. E un subiect foarte politic, e vorba de suveranitatea europeană și nu ă, în fiecare zi avem raporturi atât de avem rapoarte atât de importante. Mulțumesc. A, Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Silicotis. Bună ziua. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este limpede că Fondul European pentru Apărare face parte dintr-un plan mai general, un plan strategic privind Uniunea Europeană. care se leagă și de industria apărării din Europa. Este o poziție sprijinită de raportor. Noi credem că este o politică periculoasă și un argument periculos, în special în zone înconjurate de războaie regionale. Și ar părea că Uniunea Europeană dorește să continue conflictele din respectivele zone. Este vorba de bugetul până în 2027. Și deci noi am considerat că acestea sunt produse ofensive, nu defensive. Printre aceste investiții, Avem și exporturi în regiuni cum ar fi Orientul Mijlociu. Un sfert din exportul de arme al Germaniei se îndreaptă către Orientul Mijlociu, printre care și Siria și alte zone care se află în conflict, ceea ce duce la mii de decese și la sosirea milioane de refugiați în Europa. De asemenea, doresc să mai subliniez că propunerea de față încalcă principiile europene. Articolul 41 spune foarte clar că orice fel de cheltuieli care provin din industrie militare nu pot să aibă legătură cu bugetul european. Așa că eu sunt de părere că fondul încalcă tratatele europene. vom uh, propune un amendament de respingere a propunerii de extindere a Fondului European de Apărare. Vom cere ca acest fond să fie redirecționat, să fie îndreptat spre fonduri uh, pentru dezvoltare și care să ajute în privința diferitelor crize cu care ne confruntăm. Dacă Uniunea Europeană nu și respectă propriile valori, valori și dacă va continua să financeze războiul, eu cred că ar trebui să ne reconsiderăm în mod serios rolul ca păstrătoare păcii. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate colegi, și acum, din partea INF, îi dau cuvântul doamnei La Chevalier. Oui, merci, monsieur le président. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul de a favoriza dezvoltării și excelența industriei europene a apărării este pozitiv. De asemenea, de a stimula achizițiile statele membre din uh, produse de armament din interiorul Uniunii Europene și nu din state terțe. Dar trebuie să ne gândim cum uh, organizăm interdependența armatelor noastre și industria uh, de apărare uh, ca să nu fie în dezavantajul autonomiei lor. Trebuie să ne gândim uh, la proiectul pe care ne-l propuneți. Am uh, văzut uh, că acordați o importanță și altor state, cum ar fi Turcia. Trebuie să ne gândim că uh, formulele sunt insuficiente și contrastează această politică cu cea pe care o dezvoltați față de alte state terțe, cum ar fi Rusia, de pildă. Deci am uh, denunțat deja proiectele de cooperare structură în cadrul uh, unui amendament 92. Iar un ultim cuvânt în legătură cu eh, amendamentul 73, care pare să eh, defavorizeze anumite state, eh, cum ar fi Franța. Dar trebuie să ne gândim că statele mari sunt cele care sunt și principalul contribuabil. Vă mulțumesc. Acum, Gael, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să spun că vorbesc în calitate de raportor din umbră, nu în calitate de raportor din umbră din partea grupului social-democrat, ci în calitate de social-democrat german. Noi avem și o uh, atitudine critică față de acest program, cu unele diferențe de nuanță de la un eurodeputat la altul. Și v-aș atrage atenția asupra anumitor probleme. Parlamentul European mi s-a părut că nu a fost suficient implicat în elaborarea acestui program. Și după aceea este o evaluare din punct de vedere etic, în care ne bazăm 100% doar pe recomandările Comisiei. Mă întreb și cum se tratează problemul exportului de armament, pentru că în, politica germană este un subiect foarte sensibil și nu știu dacă pe plan european putem să elaborăm niște reglementări care să fie mai liberale, mai uh, legere în ce privește exportul de uh, armament decât uh, prevederile din Germania. Și de altfel nici nu se spune exact uh, ce dorim să promovăm și uh, asta este o problemă etică. Trebuie să avem și o evaluare strategică până la urmă, să știm la uh, lăsarea serii uh, care sunt uh, produsele care urmează să fie promovate. Și dacă încercăm să creăm și o rețea de capacități, ceea ce, uh, sigur, inițial este o idee bună, se poate ajunge și la pierderi de locuri de muncă în Europa în domeniul industriei de armament. Pentru că Până la urmă, s-ar putea ca anumite fabrici uh, să uh, nu mai aibă obiectul activității. Deci, și aici există o atitudine destul de critică din partea noastră. După aceea, se spune că acest fond ar trebui să stimuleze și statele naționale să aibă o contribuție mai însemnată uh, pentru apărare. Trebuie să spun de la bun început că în Germania nu va exista un sprijin pentru această idee. Da, trebuie să avem un sector al cercetării uh, foarte bine dezvoltat. Asta este o uh, hotărâre înțeleaptă. Dar trebuie să știm până la urmă și uh, cui va servi. Iar în ce privește temeiul legal, uh, în continuare, ceea ce uh, ne propune Comisia mi se pare că este neconvingător. Mi s-a spus că nu uh, ne propunem o autonomie strategică. Și Bun, până la urmă ne întrebăm și dacă demersurile noastre sunt compatibile cu tratatul european sau nu. Pentru că acum, iată, uh, se vorbește totuși de o autonomie. Și eu nu știu unde în tratat ar figura și ideea că o producție de armament din Uniunea Europeană trebuie să ducă până la urmă la o mai mare autonomie în acest domeniu. Președintele, mulțumesc, domnul Alexis, de la Direcția Generală Gross. Merci, monsieur le président. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport care a fost prezentat. Noi constatăm că acest proiect de raport susține în mare parte propunerea Comisiei și uh, avem o serie de elemente asupra cărora vom uh, putea reveni după ce se va definitiva propunerea raportorului. Acum aș menționa doar două aspecte. Unul, participarea eventuală a unor companii care sunt controlate de state terțe. Propunerea Comisiei reia ceea ce s-a discutat și s-a acceptat deja de către Parlamentul European în cadrul uh, unui proiect de politică comună de apărare. Um, întreprinderile din Uniunea Europeană au posibilitatea de conlucrare, dar uh, proiectul nu va permite finanțare, uh, nu va, finanțarea unor întreprinderi care se află sub jurisdicția statelor terțe care sunt instalate în statele terțe. Deci ceea ce propunem noi ca în întreprinderile care sunt controlate de state terțe, dar care uh, își au sediul în Uniunea Europeană, să poată beneficia de acest fond. Este un element de flexibilitate care poate să ducă la uh, competitivitatea industriei europene dar această flexibilitate să fie foarte precis încadrată. În felul acesta, propunerea Comisiei permite crearea unui echilibru în cadrul cooperării care ar putea să devină necesară. O altă chestiune, guvernanța programului. Trebuie să vă amintesc că este vorba despre un program comunitar în domeniul cercetării și dezvoltării, un program industrial uh, în cadrul eh, Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene. Nu este un program de eh, politică de apărare, ci un program care se concentrează pe competitivitatea industriei europene. Deci, trebuie să creăm un cadru comunitar care să permită Parlamentului European să dețină controlul total în calitate de autoritate bugetară asupra dezvoltării programului în cadrul comitologiei. Iar această comitologie este foarte importantă pentru stabilirea programului de lucru și va trebui să ținem seama de prioritățile care au fost definite pe plan european și mai ales în cadrul CDP. Va trebui să uh, uh, deținem expertiza, să ținem seama de expert de uh, nivelul guvernamental și de nivelul interguvernamental, acest echilibru uh, va permite uh, să uh, se înscrie toată lumea în uh, buna derulare a cooperării. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Și doresc să mulțumesc foarte mult și raportorului. Care voi da acum cuvântul pentru observații finale. Dar, înainte, doresc să spun că am avut observații foarte interesante, astfel că activitatea asupra raportului pare să fie foarte interesantă și nu ne vom plictisi deloc. Vorbim de buget, de experți, de participare, de etică. să punem problema cine poate să participe la program. Și am avut uh, tot felul de observații care s-au referit la diverse teme. Ce privește participarea și strategia europeană, Știm cu toții că Știm cu toții că programul se adresează companiilor europene care garantează un nivel de securitate. La fel și când vine vorba de relațiile noastre viitoare cu Regatul Unit dorim să avem continuare printre partenerii noștri Regatul Unit și după Brexit. Înțeleg cele spuse de colegul meu din Germania și înțeleg că partidul său se opune măririi cheltuielor cu apărarea. Dar există și susținători acestei idei, chiar în cadrul partidului său, nu? Știm cu toții care sunt limitările care se confruntă Germania și chiar citam recent în Die Zeit o serie de experți se referau la problemele care ne confruntăm acum și s-a cerut, s-a cerut o mărire a bugetului pentru apărare. Se pare că a existat uh, o poziție puternică. Deci problemele etice sunt numeroase. Trebuie să încercăm să fim mai eficienți în momentul de față. Deci programul nostru trebuie să susțină companiile, dar trebuie să susțină și apărarea în cadrul Europei. Trebuie să putem să legăm aceste niveluri între ele. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc raportorului, spune domnul președinte, le mulțumesc celor de față și celor care au uh, adus observații. Cred că cu toții sunteți de acord că putem să felicităm raportorul. Până pe 12 septembrie se pot prezenta amendamente. ce privește calendarul, îl voi prezenta mai târziu. Acesta a fost punctul 10 și acum trecem la punctul 11 și doamna Vircune ne va prezenta un raport privind misiunea ITRE în Norvegia, dar se pare că doamna Vircule nu este aici, deci vom discuta acest subiect pe 24 septembrie, când vom putea auzi mai multe informații de la doamna Vircule în privind misiunea în Norvegia. Vă mulțumesc foarte mult, nu mai par să fie alte subiecte pe ordinea de zi, deci ne vom revedea pe 10 septembrie de la 7 și jumătate la 8 și jumătate dimineața la Strasburg. Vom avea o sesiune foarte importantă, deoarece se discută programul cadru, deci este extrem de important și nu avem foarte mult timp la dispoziție, vă rog să țineți cont de acest aspect. Repet, luni dimineața, săptămâna viitoare la Strasburg. Ne revedem cu toții, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc uh, o zi foarte plăcută. Witam Evgena, Cześć Evgenie.